din 70A din regulamentul de procedură este cel de urmat. Trecem acum la votare, în primul rând, acordul de parteneriat și cooperare între UE și Irak. 1. Amendament 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 8. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul numărul 2. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge în mod clar. Amendamentul 21. Deschidem votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se adoptă. Amendamentul 22, tot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Și acesta se adoptă. Trecem la amendamentul 9. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 10. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 17. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 11. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem la 23. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. Da, se respinge. Trecem la 24. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 24. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 18. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 14 caduc, 15 cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 cine e pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. 20 pe părți. Tot vot nominal. S-a deschis votul pentru prima parte. A votat toată lumea. Bun, s-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. Tot așa, apel nominal. Cine e pentru? S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Numărul 5. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 6 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum moțiunea de rezoluție în ansamblul ei, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la raportul Mauro. Îl votăm. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Felicitări domnului raportor. Și trecem acum la punerea în aplicare a IAP dintre Comunitatea Europeană și statele din estul și sudul Africii, având în vedere situația actuală din Zimbabwe. Începem cu moțiunea de rezoluție a GUE. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Moțiunea de rezoluție a verzilor. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem la propunerea de rezoluție PPE, ALDE, SND și ECR. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Numărul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Numărul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Da, nu era foarte clar. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 10. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 12. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem la alineatul 1, numărul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem la amendamentul 1, 1, Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 2 pe părți, prima parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul.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 Trecem acum la raportul domnului Caspari cu vot nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Da, s-a închis votul. Raportul este adoptat. Felicitări raportorului. Trecem acum la modernizarea ajutorului. Pe părți, la numărul 8, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte, tot vot nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Da, s-a închis votul. Se adoptă.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 pentru, împotrivă, ab abțineri, se adoptă. 14. Text original din nou pe două părți, cine pentru prima parte, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum votăm propunerea de rezoluție. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la rezoluția în ceea ce privește victimele incendiilor din fabricile de textile din Bangladesh. La 7-4. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 10. Avem două amendamente identice. Vot nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 11. 11. Textul original. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la considerentul C, amendamentul 3. Vot nominal. S-a deschis votul. Nu, doar la 3. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Și acum textul de rezoluție cu vot nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Mulțumesc. Bun, și acum trecem la recomandările conferinței de revizire a tratatului de neproliferare nucleară cu privire la crearea unui Orient mijlociu fără arme de distrugere în masă. Avem propunerea de rezoluție în asamblie. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și cu to- toate celelalte devin caduce. Uh, Următorul raport E regulamentul privind indicarea obligatorie a țării, a țării de origine pentru țările terțe. Întreaga rezoluție. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Toate celelalte devin caduce și acum trecem la uh, stadiul relațiilor comerciale între UE și Mercosur. 10. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Nu, se respinge, spune președintele. 11. Vot nominal. Se deschide votul. A votat toată lumea? Da, s-a închis votul. Se respinge. 12 cu vot nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 4. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 13. Cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la 5. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 6. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul B3, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul C1, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 2, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Numărul 9, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Întreaga propunere de rezoluție, cine pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. Da, de aici nu pot să văd. Îmi pare rău. Verificare. S-a închis votul se adoptă. Mulțumesc foarte mult, poftă bună tuturor!